Dear colleagues, good afternoon. Dragi colegi, bună ziua. Start. Uh, I... Haideți să începem. Primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea uh, ordinii de zi. Țin să vă informez în legătură cu următoarele modificări. Punctele 17, respectiv 21, vor fi discutate după punctul 11 iar punctele 12 și 13 după punctul 19. Aveți obiecții? Nu. Văd. Prin urmare, ordinea de zi se adoptă. Punctul 2. Adoptarea proceselor verbale dacă nu primim uh, obiecții până la sfârșitul acestei ședințe, procesele verbale ale lunilor din 7 decembrie 2017 vor fi considerate adoptate. Și ajungem acum la punctul 3. Am plăcerea să-i urez bun venit domnului Franz Timmermans, prim vicepreședinte al Comisiei, care se ocupă de o mai bună reglementare, de relații interinstituționale, statul de drept și de Carta Dreptului, uh, Drepturilor Fundamentale. Ne întâlnim în cadrul uh, schimbului anual de vederi din contextul dialogului structurat. Domnule prim vicepreședinte, sunteți uh, primul Uh, comisar cu care vom organiza acest schimb de opinii în timpul uh, acestui exercițiu de dialog structurat de anul acesta. Mâine ne vom întâlni cu doamna comisar Vera Iurova și sperăm în mai că ne vom întâlni și cu alți comisari care au um, portofolii ce țin de competențele și lucrările noastre. Vă sugerez acum să luați cuvântul pentru discursul introductiv, după care vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri, dacă sunteți de acord. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat. Voi începe cu fraza zilei, să zic așa. Inițiativa pentru protecția avertizorilor pe care am anunțat-o astăzi și care se îndreaptă în aceeași uh, direcție cerută de foarte mult timp de Parlamentul European. Cred că e important că avem această inițiativă. Avertizorii au nevoie de o protecție mult mai bună la nivel european și, de asemenea, și o cale mai bună de a pune în practică legislația pentru libertatea presei, a libertății de expresie de sistemele naționale vor trebui să fie funcționale pentru detectarea, investigarea și anchetarea cazurilor de încălcare a legislației europene. Protecția avertizorilor la nivel european ajută la uh, libertatea de expresie și a presei. Avertizorii sunt o sursă crucială pentru jurnalismul de anchetă și trebuie păstrat rolul acestor jurnaliști de anchetă. Ei sunt practic gardienii uh, Democrație, Deci presa liberă e esențială și accesul la o presă bună e cât mai bună. Deci avertizorii sunt importanți în acest context. Am propus niște standarde comune minime înalte de protecție avertizorilor care descoperă și dezvăluie activități ilegale sau abuzuri într-o serie întreagă de domenii în care încălcarea legislației europene poate cauza dane ce privește interesul public, iar protecția avertizorilor datorită informațiilor din interior sunt necesare pentru punerea în aplicare a legislației europene. Această propunere va ajuta și la protejarea intereselor financiare ale Uniunii și va contribui la o piață uh, unică care funcționează bine pentru a detecta și preîntâmpina evaziune fiscală, fraudă fiscală, sau alte încălcări ale legii care sunt nocive pentru mediu, de pildă. Dumneavoastră, Parlamentul, ați cerut această legislație de foarte mult timp, știm asta și ați spus-o și în rezoluția din 19 aprilie. Acum, în sfârșit, noi am venit cu o propunere uh, concretă. Deci vrem să asigurăm faptul că acești avertizori, indiferent de statutul lor de angajare, vor avea niște canale ușoare pentru raportare internă în organizație, dar și în extern către autoritățile publice sau vor putea să-și dezvăluie informații prin intermediul uh, mass mediei. Cred de asemenea că e mm, un element foarte important. Avertizorii sunt cei care trebuie să decidă canalul prin care vor să se exprime. Deci dacă vor să se adreseze proprii organizații sau dacă consideră că astfel nu își vor soluționa problema sau că problema ar fi practic ascunsă sub preș, ei bine, ei pot alege o altă modalitate. Autoritățile competente vor fi obligate să dea curs rapoartelor și să le oferă un feedback avertizorilor. E interzisă orice uh, reprimare sau acțiuni de atac împotriva acestora, dacă se întâmplă așa ceva, deci există căi de atac în ceea ce privește hărțuirea la locul de muncă sau uh, pentru a împiedica eventual o iere. Acum, în ceea ce privește avertizorul, trebuie deci, să, să dovedească că nu a fost supus la mm, atacuri din cauza a ceea ce a făcut avertizorii trebuie să, dome- să dovedească că, într-adevăr, vor să protejeze binele public, deci facem asta pentru a preîntâmpina cazuri răuvoitoare de persoane care vor, de exemplu, să se răzbune. Trebuie de asemenea să existe măsuri uh, și la nivel național. Le cerem statelor membre să stabilească niște cadre cuprinzătoare pentru protecția avertizorilor, pentru respectarea mm, acelorași principii ca și în alte domenii. Deci asta trebuie să fie aplicat și în legislația națională. Cel puțin așa încurajăm noi. Deci pe lângă interesul european, atunci când e vorba de interesul național, ar trebui uh, să poată fi luate acțiuni juridice. Însă dacă directiva se va adopta, bineînțeles, va trebui să fie pusă în aplicare în legislațiile naționale. Acum, inițiativa cu privire la dreptul companiilor. Uh, am încercat să uh, modernizăm sta pe piața unică pentru a avea o piață unică mai corectă și pentru că aceste reguli ale drepturilor companiilor să fie valabile și în, perioadă, în epoca digitală. Sper ca la colegiu să se adopte asta în următoarele zile. Vom avea aici două propuneri legislative, una cu privire la digitalizarea dreptului, dreptului companiilor și alta cu privire la operațiunile uh, transfrontaliere ale companiilor. Cu această propunere uh, cu privire la digitalizare vrem să ajutăm antreprenorii online și vrem să le ajutăm, să-i ajutăm, um, să le înlesnim comunicarea cu autoritățile, oferindu-le protecție împotriva fraudei și abuzurilor. Protecția în ce privește operațiunile transfrontaliere ale companiilor va moderniza, va duce la modernizarea uh, legislației actuale în ceea ce privește fuziunile transfrontaliere sau în ceea ce privește și divizările. Uh, există foarte multe apeluri, inclusiv din partea Parlamentului, pentru a avea niște reguli armonizate europene în ceea ce privește convergența uh, transfrontalieră, cum ar fi, de exemplu, transferul de sediu. Vrem ca astfel societățile să beneficieze de pe urma unei proceduri clare comunitare atunci când vor să-și transfere sediul într-un alt stat membru, însă, în același timp, vrem niște protecții clare, măsuri de protecție clare împotriva abuzului cum ar fi uh, situațiile când sediul se transferă pentru a evita plătirea de taxe. De asemenea, angajații și alte părți implicate trebuie protejate. O piață unică nu poate funcționa bine decât dacă există încredere și șanse uh, de care, și oportunități de care nu uh, abuzează nimeni. Aș putea vorbi foarte mult despre toate acestea, însă astfel dumneavoastră nu veți putea pune întrebări. Acum, inițiativa cu privire la statul de drept, implementarea acordului interinstituțional cu privire la o mai bună legiuire sau subsidiaritatea și proporționalitatea. Eu aș putea să trec toate acestea prin vedere, însă cred că ar fi mai bine ca și dumneavoastră să puteți pune întrebări și să vă răspund pe baza acestora, deoarece poate că dumneavoastră aveți și alte domenii de interes în legătură cu care vreți lămurire. Am început și puțin mai târziu, deci de aceea mă voi opri aici și vă ofer o ocazia să mi adresați întrebări. Dacă vreți să revin asupra oricărui subiect, vă rog să-mi indicați acest lucru. Asta depinde de dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult. Doamna Hautala. Yeah. Da. Okay. Okay, thank you, Vice President. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Am întrebări cu privire la două puncte. În primul rând, această comisie și întregul Parlament, de altfel de nenumărate ori, a cerut comisiei să prezinte un regulament în ceea ce privește o administrație europeană deschisă, corectă și independentă. Cred că tocmai asta ar trebui să facă Comisia Europeană. Trebuie să garanteze uh, o interacțiune a cetățenilor și societăților cu administrația într-un mod deschis, uh, independent și eficient. Însă e destul de frustrant din punctul nostru de vedere. Comisia nu e de Europeană nu e de acord cu Parlamentul în legătură cu modul în care trebuie garantate toate acestea. În octombrie 2016, Comisia Europeană a spus că în momentul de față nu e era convinsă de utilitatea acestui instrument legislativ. Ei bine, astăzi am plăcerea să vă spun că tot suntem pe cale de a vă convinge, deoarece am organizat niște consultări publice foarte de succes noi Parlamentul și tocmai terminăm o evaluare de impact. Uh, urmând toate principiile stabilite de instituția dumneavoastră și vom publica aceste rezultate, vom avea o dezbatere, o diere aici în Comisia Jurii, în vara care vine, și e plăcerea mea și privilegiul meu de a vă invita astăzi și pe dumneavoastră la această audiere. Deci asta a fost un subiect. Al doilea lucru pe care vreau să-l ridic în discuție. Nu? Nu veniți? The second point is about the recent... Se referă la sentința Curții Generale de Capitani împotriva Parlamentului. Știm că, bineînțeles, comisia e afectată ca intermediar uh, al negocierilor, e afectat, e vizat și Consiliul. Aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră despre implicațiile acestei decizii judecătorești, care cer acces public la documentele din trialog, inclusiv uh, faimoasele documente cu patru coloane chiar dacă va exista un apel, eu sper să nu existe și un apel, deoarece instituțiile noastre nu ar trebui să-mi transmită un astfel de semnal publicului, cum că pun la îndoială o astfel de decizie judecătorească. Deci acum, indiferent dacă va fi un apel sau nu, va trebui să implementăm această decizie judecătorească. Deci dumneavoastră, serviciile dumneavoastră, numele bunei reglementări ați uh, analizat modul în care trebuie să uh, puneți în aplicare? Doamna Reda, mulțumesc! În primul rând, felicitări, domnule Timmermans în legătură cu propunerea cu privire la avertizori. Într-adevăr, e o solicitare de mult timp a Parlamentului European. De când s-a adoptat acea directivă cu privire la secretul comercial, care e o, un pericol, practic, și o amenințare pentru avertizori, deci s-a văzut de câtă nevoie era de o astfel de propunere pentru a-i proteja pe avertizor. Deci eu pas în direcția cea bună. Să am o întrebare cu privire la un element menționat. Ați spus că avertizorii, dacă cred că um, canalul intern de raportare din organizația lor nu va duce la rezultatul um, contat sau dacă periclitează ancheta independentă, se spune că ei pot să recurgă la un canal extern de raportare. Însă acele canale externe rămân în continuare autoritățile. Ce am văzut în cazul LuxLeaks, de pildă, e cât de important e ca avertizor să ai posibilitatea de a adresa direct opiniei publice prin intermediul presei. Și de aceea obstacolele din directivă sunt uh, mari. În, primul rând să se treacă pe procedura uh, internă, 3 luni până la 6 luni. După aceea, dacă ați făcut vreodată o solicitare cu privire la libertatea de informare, îți dai seama că poate lua foarte mult timp până când un avertizor poate să se adreseze direct opiniei publice și să beneficieze în continuare de protecția oferită de directivă. Mă întreb dacă nu ar trebui să-i protejăm pe avertizorii care se adresează direct opiniei publice. Și asta nu se poate, uh, în conformitate cu directiva, decât dacă există o amenințare iminentă la interesul public. Prin urmare, această amenințare trebuie dovedită de avertizor? deoarece se înlăturează practic sarcina inversată a probei. Dacă avertizorul trebuie să dovedească că există acel pericol iminent, atunci de ce mai atunci trebuie deci să și dovedească acest lucru dacă vor să se bucure de protecție. Deci avertizorii nu sunt practic într-o poziție prea bună. Deci cineva trebuie să dovedească dacă ceva constituie o amenințare iminentă uh, și astfel avertizorii vor fi protejați dacă se adresează direct opiniei publice și nu autorităților. Doamna Kaufman. Mulțumesc. Bun venit, domnule vicepreședinte. Doresc să mă alătur uh, și să mă refer la această frază a zilei pe care o ați folosit-o. Vreau să mulțumesc în primul rând faptul că uh, Uh, s-a reacționat cu adevărat la această solicitare a noastră. Cred că acest dosar al avertizorilor este unul cu adevărat important și în calitate de legiuitori sper că vom reuși să lucrăm rapid astfel încât, până la sfârșitul mandatului, să putem să ajungem la niște rezultate concrete și acestea să intre în vigoare. După cum am văzut textul, până una alta pot să vă spun că cred că este un uh, cred că este o propunere foarte ambițioasă și și pentru acest lucru doresc să vă mulțumesc. Cu toate acestea doresc să adresez și două întrebări. Aș vrea să știu dacă puteți să ne oferiți mai multe detalii concrete cu privire la acestea. În primul rând, uh, pe noi, pe grupul nostru politic, ne interesează chestiuni care vizează codul muncii și încălcări ale acestuia. Și nu vreau să mă refer aici la domeniul de aplicare, ci la aspecte care vizează siguranța la locul de muncă, protecția muncii, sănătatea, siguranța lucrătorilor. Toate acestea sunt aspecte care ne interesează. Și în al doilea rând, dacă am înțeles corect, propunerea comisiei se referă la dreptul comunitar. Și mă întreb cum se poate distinge sau cum pot distinge oamenii între drept național și drept comunitar și dacă nu există cumva niște zone gri care, pentru cei care doresc să își depășească problemele cu care se confruntă și dacă eventual doresc să le facă publice, dacă toate aceste lucruri pentru ei nu devin mult prea complicate. Vă mulțumesc! Beton. Merci, monsieur le Domnule Breton, Mulțumesc, domnule uh, președinte. Domnule comisar, astăzi ne uh, prezentați o propunere interesantă de directivă referitoare la protecția avertizorilor. Ați spus că aceștia sunt uh, sprijiniți de democrație. Eu sunt de acord cu această analiză. Avem nevoie, ei sunt acolo pentru a Uh, indica anumite lacune și anumite încălcări uh, ale dreptului care ne pot scăpa. Parlamentul European știe că acest subiect este important, tocmai de aceea a uh, votat raportul Ozier anul trecut. Și eu, în numele grupului, am depus o rezoluție alternativă care mergea în același sens al protecției avertizorilor. Um, Acum uh, doar 10 uh, state membre au o legislație adecvată pentru a proteja avertizorii, deci uh, o astfel de directivă este încă și mai necesară. Trebuie să invităm statele membre să se inspire din acest exemplu foarte bun. Încercăm să încadrăm procesul uh, lansării de alerte, care este unul de în trei timp, în trei etape. Marile uh, companii au, ar avea un dispozitiv intern prin care să se facă uh, alertele. În al doilea rând există posibilitatea recurgerii la autoritățile naționale. Eu insist că trebuie să treacă prin autoritățile naționale și, în al treilea rând, dacă nu este suficient, trebuie să se recurgă la presă. Uh, în cazul de amenințare um, iminentă, um, avertizorii se pot adresa direct presei. Ideea este bine concepută, însă um, acest lucru reieșea și din lucrările noastre la Parlament. Cred că avem oarecare continuitate. Cred că există totuși o linie roșie pe care n-ar trebui să o încălcăm. Nu trebuie să profităm de acest text, să facem el un pretext de a crea o autoritate europeană care să centralizeze uh, alertele lansate. Uh, cred că trebuie să îndemnăm statele membre să-și dezvolte sisteme naționale de protecție. Și spun acest lucru pentru că în punctul 57 al raportului Ozier se făcea referire la posibilitatea unei autorități centrale europene și vă adresez această întrebare. Crede, aveți aceste intenții de a nu merge, aveți intenția de a nu merge uh, pe calea autorității centrale? Pe de altă parte, în um, comisiile care s-au ocupat de uh, raportul Ozier, uh, s-a vorbit despre un subiect pe care îl menționa doamna Ozier și la punctul 1 și anume faptul că existau mai multe temeiuri um, legale posibile, însă fără a preciza care este temeiul legal final. Pentru un jurist acest lucru nu este acceptabil. Îmi puteți uh, spune care ar fi un temei juridic clar, cel puțin, și în al treilea rând o, o chestiune mai puțin uh, plăcut. Um, fac uh, o, o paralelă cu uh, situația domnului Zelmaier. Um, de la secretar general adjunct în câteva zile a devenit secretar general uh, al comisiei și acest lucru uh, a agitat uh, spiritele nu doar în Parlament, uh, pe holuri, dar și în presa din mai multe țări. Au avut loc și uh, uh, proteste și uh, faptul că noi ne am devenit avertizori uh, nu a servit la nimic. Uh, nu vă deranjează această situație? Pe de-o parte propuneți un text privind lansatorii, avertizorii de integritate și când facem noi alerte la Parlamentul European, acest lucru nu duce la nimic? Aceasta a fost o primă rundă de uh, întrebări. Domnule Timmermans, vă dau cuvântul acum și vom avea după aceea a doua rundă de întrebări. Mulțumesc. Uh, mulțumesc foarte mult uh, pentru întrebări. Voi răspunde în ordinea în care mi-au fost adresate. În legătură cu dreptul administrativ, am avut uh, foarte mult timp această dezbatere. Nu s-a schimbat nici poziția dumneavoastră, nici a mea. Însă, uh, Știți că eu uh, sunt dispus să fiu convins dacă veniți cu argumente noi. Uh, dacă acest lucru înseamnă că mă invitați la audieri uh, pentru a vă asculta, eu voi veni. Cine știe, poate că dumneavoastră veți sfârși convingându-mă sau poate că eu pe dumneavoastră. Dialogul nu se întâmplă doar între oameni care deja sunt de acord. Eu sunt bucuros să particip la dezbatere și voi face tot posibilul pentru a o permite, permite ca ea să aibă loc, conform și programului meu. În ceea ce privește um, uh, cazul uh, de la Curtea de Justiție legat de trialoguri, acest lucru uh, privește Parlamentul și Consiliul mai mult decât privește Comisia. Noi vom aștepta să se pronunțe Parlamentul, nu vreau să vorbesc uh, fără a ști dacă Parlamentul va face sau nu apel. Uh, sperați că nu, dar nu se știe deocamdată, deci va trebui să vedem poziția Parlamentului. Uh, deocamdată vă spun că eu sper să putem realiza ceva prin dialogul interinstituțional referitor la transparență. Sper că acesta va duce la rezultate. Însă nu pot uh, trage o concluzie deocamdată. Cam atât din partea Comisiei în legătură cu acest punct. Atunci când uh, am pregătit uh, propunerea privind avertizorii, am avut întotdeauna această discuție pe tema procedurilor pe care ar trebui să le gândim, pe, să le creăm, ca abordarea să fie considerată echitabilă. Întotdeauna au fost persoane din Parlament care au spus că nu ar trebui uh, ca procedura să trimită întâi la procedura internă, după aceea la autorități și după aceea la presă. Um, sunt cei care au susținut că trebuie să ne adresăm de la bun început uh, lumii din exterioare, cetățenilor. Eu nu sunt de acord. Gândiți-vă la companiile care au peste 50 de uh, angajați. sau uh, o cifră de afaceri de 10 milioane anual. Ei ar trebui să-și creeze intern proceduri pentru avertizori. Acest lucru va crea o dinamică nouă în multe state membre, în companii care trebuie să fie conștiente de faptul că trebuie să existe proceduri interne care să rezolve uh, sau să abordeze cel puțin acea problemă internă. Acest lucru poate schimba peisajul uh, activității activității, acțiunii avertizorilor și gradul lor de eficiență. Același lucru se aplică și în cazul autorităților publice. Nu toate statele membre au astfel de proceduri de denunțare, de avertizare. Și ar trebui și vor trebui să le aibă odată ce directiva devine obligatorie, intră în vigoare. În legătură cu uh, amenințarea iminentă, acest lucru trebuie uh, decis, uh, trebuie lăsat la latitudinea avertizorului, pentru că dacă uh, Vrem ca oamenii să aibă curajul uh, de a-și pune problema, uh, de a denunța ceva. Acest imperativ moral trebuie el însuși recompensat prin protecția avertizorilor, însă acest lucru nu înseamnă că oricine poate spune orice. Uh, în legătură cu uh, inversarea sarcinii probei, am de spus următorul lucru. E, aceasta se aplică în momentul în care o companie ar aplica uh, sancțiuni împotriva unui avertizor. Nu înseamnă că cineva uh, presupune că dacă cineva presupune că ceva uh, nu funcționează bine într-o companie, acea persoană trebuie să dovedească că se întâmplă ceva greșit. Acest lucru ar încălca principiul dreptului în uh, orice stat membru. Deci nu putem să încălcim lucrurile, nu putem să facem confuzie aici. Nu putem să cerem unei companii să dovedească că spusele unui avertizor uh, sunt uh, false. Dar dacă există un avertizor și dacă acea persoană, împotriva acelei persoane se iau măsuri de sancționare, atunci se inversează sarcina probei și compania trebuie să dovedească că sancțiunile sunt justificate. Trebuie să facem această distinție. Eu aș susține că adesea e evident ce înseamnă o amenințare iminentă. Înseamnă că nu poți aștepta luni întregi uh, pentru a lua măsuri, pentru că există riscul de sănătate publică, există posibilitatea lezării unor interese financiare sau uh, există posibilitatea de a se aduce prejudiciu cuiva oamenii pot uh, suferi. Orice daună uh, împotriva, împotriva intereselor contribuabililor sau sanității publice sau animale uh, sunt, în mod evident, amenințări iminente. Deci trebuie să tratăm cu larghețe această chestiune amenințării iminente. În legătură cu protecția la locul de muncă, în cadrul uh, dreptului muncii. Noi uh, considerăm că protecția uh, la locul de muncă este deja la un nivel mai înalt decât protecția pe care am acorda-o prin directiva privind avertizorii. Haideți să nu le suprapunem. Dacă există nevoia creșterii protecției uh, oamenilor la locul de muncă, haideți să facem acest lucru în cadrul directivei pentru sănătate și uh, siguranța locul de muncă, nu în cadrul directivei privind avertizorii. Cred că ar fi o abordare greșită să facem așa. De ce să facem aceste lucruri prin dreptul european? Anexa la directivă propune multe subiecte, citează multe subiecte. Dacă Există un, o amenințare împotriva mediului înconjurător, siguranței alimentelor, sănătății publice, intereselor financiare. Oamenii vor uh, vedea ce se întâmplă, dar nu ei trebuie să decidă dacă ține de uh, Uniunea Europeană sau nu, dar ține deja de dreptul Uniunii Europene, pentru că e vorba de piața internă. Uh, nu trebuie să există o trimitere concretă în anexă, în anexa directivei. Oamenii trebuie să cunoască subiectele generale um, care se discută. Și lista va fi acolo completă, um, sănătate publică, evaziune fiscală, sănătate animală. Noi Enumărăm toate aceste subiecte. Și nu mă tem că se va face confuzie între dreptul comunitar și dreptul național. Și, apropo, noi facem apel la statele membre pentru a-și alinia legislația națională la această directivă. Odată ce această propunere va deveni uh, un subiect de negociere cu statele membre, de ce Parlamentul și Comisia n-ar, n-ar îndemna statele membre să-și alinieze legislațiile naționale cu directiva? Pentru că uh, aceasta pentru a elimina chiar și o confuzie în principiu între dreptul național și cel uh, european. Poate că putem lucra împreună la, uh, acest, uh, la obține acest lucru în negocierea comună. În legătură cu liniile roșii, nu, nu avem în plan să creăm o autoritate centrală europeană. Ideea este ca statele membre să facă acest lucru ele însele și dacă nu o fac, să le atacăm în instanță. Eu nu aș ezita nici măcar o clipă să um, fac o plângere la curte împotriva unui stat membru dacă nu aplică um, așa cum trebuie directiva. Acest lucru este foarte important și trebuie să creăm uh, practicile necesare. Dar sunt de acord cu domnul Breton statele membre uh, trebuie să fie responsabile, ele trebuie să îmbunătățească practica și ele trebuie să, să fie primele care înțeleg că protecția avertizorilor este în interesul publicului. Dar trebuie să le informăm pe statele membre că dacă încalcă directiva, odată ce intră în vigoare, vor uh, avea dreptul european împotriva lor și el va fi declanșat. Nu cred că avem nevoie de o autoritate separată care să facă acest lucru. Cred că Comisia este deja uh, capabilă să ia aceste măsuri fără a crea organisme noi. Temeiul um, legal este articolul 1.14 astfel încât uh, să nu se acopere doar persoanele care sunt angajate pentru a acoperi și persoanele care nu au statut de angajat dar uh, care sunt, de exemplu, stagiari sau au un post temporar sau sunt contractori. Dacă observă ceva ce nu funcționează în mod adecvat într-o companie, atunci și acesta trebuie să poată fi considerate uh, avertizori. Întrebarea dacă văd sau nu uh, o contradicție cu cazul Zelmaier. Sincer, nu cred că există legătură între cele două chestiuni, dar dacă domnul Breton consideră că există o legătură, este uh, la latitudinea dumnealui. Cred că serviciul juridic al Parlamentului a făcut investigații și a venit uh, și cu o concluzie, deci nu văd unde există conflictul acolo. Începem acum a doua rundă de întrebări. Domnule vă are cuvântul. Datel, уважаеми господин Timmermans. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Timmermans, aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi în comisia noastră pentru a ne răspunde la întrebări. Vreau să salut uh, eforturile Comisiei uh, Europene din ultimii ani. Comisia a luat uh, multe măsuri pentru a um, atinge obiective mai bune, rezultate mai bune în legiferare și în crearea de politici. Cred că astfel procedura administrativă va deveni mai accesibilă și va ține cont de opiniile părților interesate. Unul dintre pașii uh, din cadrul uh, revizuirii uh, legislației era înființarea unui grup de intervenție în legătură cu proporționalitate, subsidiaritate și realizarea de acțiuni eficiente. Raportul Comisiei uh, referitor la raporturile Comisiei pentru 2015-2016 în legătură cu activitățile acestui grup de intervenție. Aș vrea să știu dacă se fac progrese și aș vrea să-mi spuneți dacă ați fost implicat în uh, elaborarea acestui uh, raport care va fi publicat uh, în această vară. Ați identificat probleme cu aplicarea principiile subsidiarității și proporționalității? Credeți că introducerea unei mai mari flexibilități în ceea ce privește perioada de 8 săptămâni în care Parlamentele Naționale pot răspunde la noile propuneri legislative vor ajuta să le sporească implicarea în legiferarea la nivel european? Mulțumesc! Domnul Zvievca, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului comisar Timmermans pentru uh, explicații și vreau să vă mulțumesc pentru această propunere foarte echilibrată uh, referitoare la avertizori. Exact așa aș fi conceput-o și eu. Uh, ideea era să nu uh, amestecăm anumite idei, anumite concepte juridice, să știm exact cine este avertizor pentru a se putea asigura condiția de protecție. Toate acestea au fost prinse propunerea comisiei. Trecând acum la alt subiect, aș vrea să vă întreb legat de dreptul companiilor următorul lucru. În primul rând, vă mulțumesc pentru propunerea în lucru, care cred că va fi adoptată chiar această în această săptămână. Totuși, ea vine destul de târziu, pentru că ne rămâne un an de uh, activitate legislativă. Ultima plenară a Parlamentului este programată pentru aprilie anul viitor și uh, sunt uh, preocupat în ceea ce privește acest dosar. Nu știm dacă vom putea încheia până ni se termină mandatul. Vom face tot posibilul. Dar trebuie să vedem și care va fi uh, răspunsul Consiliului. Domnul Sayer m-a rugat să vă adresez în numele dumnealui câteva întrebări. Prima se referă la munca depusă în uh, legătură cu cadrul financiar multianual. O întrebare foarte directă pentru dumneavoastră, dumneavoastră vicepreședinte. Puteți să ne asigurați uh, aici că prerogativele Parlamentului în legătură cu actele delegate și actele de punere în aplicare vor uh, rămâne așa cum sunt pentru a ne putea continua activitatea ca până acum? Și a doua întrebare pe care dorește să vă adresez domnul Sayer se referă la directiva Omnibus. Noi acum uh, suntem uh, Facem tot posibilul să grăbim lucrurile. Parlamentul aș vrea, vrea să grăbească lucrurile la nivel politic, cel puțin. Și de aceea, Dumnezeu dorește să vă adresez următoarea întrebare. Termenul limită de 3 mai este un termen limită pe care Comisia dorește să-l respecte în procesul de negociere? Mulțumesc. Merci, euh, monsieur le président. Mulțumesc, domnul Giron. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit pe domnul Timmermans pentru uh, munca excelentă a comisiei, dar uh, tocmai am auzit că sunteți de acord cu domnul uh, Le Breton. Credem că totul e bine și deodată mă trezesc întrebându-mă ce se întâmplă. Dacă primul vicepreședinte al comisiei este de acord cu un membru al Frontului Național, uh, chiar dacă este un membru care are poziții pro-europeane, ceea ce sper să se întâmplă, măcar de-ar fi așa. În legătură cu acest dosar, uh, vreau să vă felicit pentru uh, munca realizată. Nu am uh, comentarii de principiu. Mi-ar fi plăcut să fie pe același nivel protecția avertizorilor cu protecția secretului de afaceri pentru a arăta așa cum trebuie că uh, avem uh, un text care vine uh, ca un fel de excepție de la principiul general de opacitate. Vreau uh, oricum să vă mulțumesc pentru uh, munca făcută și pentru că nu mai există intenționalitatea, problema intenționalității în uh, ceea ce privește protecția avertizorilor. În principiu vreau să vă mulțumesc puteți fi convins că Parlamentul va face tot posibil pentru a susține acest text și poate că va face ceva și pentru a-l îmbunătăți puțin. În legătură cu acea autoritate europeană și independent de remarca umoristică pe care am făcut-o ceva mai devreme. Cred, înțeleg că legislațiile naționale trebuie să-și integreze legislația Uniunii în cadrul propriei legislații și să protejeze avertizorii. Totuși, am o problemă care s-a văzut foarte bine în um, cazul Del Tur. Protecția, legea luxemburgheză prevedea protecția avertizorilor, dar nu prevedea um, apărarea unui text național pentru a uh, prote proteja interesul general european. Insist asupra faptului că din momentul în care va fi aplicabilă această directivă și va fi implementată în mai multe țări, insist asupra faptului că Comisia trebuie să vegheze asupra faptului că primează interesul general al Uniunii. Și acolo chiar că vom avea, în mod evident, o adevărată divergență cu domnule Breton. Pentru că trebuie ca interesul general european să primeze în fața legislației naționale. Pentru că numai așa autoritățile uh, independente naționale sau autoritățile judiciare naționale nu vor bloca protecția interesului european în numele uh, pentru a proteja interesul statului. Iertați-mă că sunt, uh, că fac observații atât de precise, dar de fapt detaliile vor conta în aplicarea acestui text. Și chiar ultima chestiune pe care vreau să o evoc uh, sunt greu uh, înțeles, uh, dar totuși insist. Dacă luăm un exemplu concret, de exemplu, cazul Lafarge. Putem să numim cazul pentru că este de notorietate publică. Această mare întreprindere franco-elvețiană. Lafarge a finanțat pentru a-și putea continua activitățile uh, în statele în război, a finanțat un stat terorist și Daesh pentru a putea uh, să-și uh, deruleze activitatea. Se știe acest lucru. Nu știu cum am putea dacă aceste fapte sunt, con, sunt uh, cunoscute, nu îmi dau seama cum o autoritate internă din cadrul întreprinderii ar avea capacitatea și puterea să se adreseze uh, organelor de conducere, sindicatele sau altceva și să spune știți, ce, știți ceva, nu prea faceți bine, nu faceți bine să finanțați, pentru că e vorba de interesul general al întreprinderii care vrea să-și continue activitatea și să permită salariaților să lucreze. Deci insist asupra faptului că nu uh, trebuie să ierarhizăm procedura internă. Trebuie să existe uh, proceduri uh, interne, dar să nu facem ierarhie între proceduri, pentru că nu ne putem mulțumi cu activitățile interne în anumite cazuri. Cu atât mai mult cu cât, deși nu vreau să fiu paranoic, pentru că nu mă care nu caracterizează acest lucru, dar uh, există problema dovedirii și e evident că, așa cum arată și Dieselgate, în schema internă, în schemele interne, în mecanismele interne, documentele pot fi, uh, probele pot dispărea. Deci eu aș vrea ca procedura internă să nu fie obligatoriu primul recurs pentru avertizorii de, de integritate. Și uh, aș vrea să insist și asupra inversării sarcinii probei, ce a spus Julia. Domnule Timmermans, am și eu o întrebare scurtă. La începutul discursului dumneavoastră v-ați referit și la jurnaliști. Nu am înțeles exact cum, uh, în ce fel v-ați referit uh, la jurnaliști în relație cu acest proiect. Vă mulțumesc pentru clarificări. Vă mulțumesc pentru întrebările adresate. Dacă Frontul Național vine cu o idee bună, în primul rând sunt surprins și în al doilea rând trebuie să spun e o idee bună. Cam aceasta ar fi atitudinea mea. Bun, acum lăsăm gluma la o parte. Task Force-ul uh, privind subsidiaritatea, pentru că mi-au fost adresate întrebări cu privire la acest Task Force. În primul rând, și mă veți uh, ierta că spun acest lucru, sunt în continuare trist că Parlamentul European a decis să nu ia parte la acest task force, pentru că cred că ar fi putut fi de ajutor să fiți mai bine informați decât în prezent și ar fi ajutat Parlamentul să contribuie la activitatea task force-ului, care ar fi fost un lucru foarte util. Parlamentele naționale participă și participă la modul activ în task force și sugerează foarte multe idei, vin cu o serie de documente din partea parlamentelor naționale și aduc un input important la dezbatere. De asemenea, și Comitetul Regiunilor este implicat în acest task force, discută cu autoritățile locale, regionale și clarifică modul în care am putea să ne angajăm mai bine în procesul legislativ. Și cred că ar fi fost foarte interesant pentru Parlament să audă din partea clienților noștri, dacă îmi permiteți acest lucru, deci cei care lucrează cu legislația pe care o facem noi, uh, deci să audă cât de dificil este de aplicat aceasta adesea și care sunt ideile lor de a le simplifica viața și cum ar putea fi înglobate ideile respective um, în uh, modalitatea prin care noi creăm legislație. Aceste lucruri mă surprind în discuțiile noastre mereu. Aceste persoane sunt mereu foarte practice. Ele trebuie să implementeze legile noastre, să le aplice. Trebuie să, le, să se asigure că ele sunt fezabile pentru cetățeni, pentru antreprenori și că ele aduc plus valoare cetățenilor așa cum au promis. Legislația europeană Uh, este adesea învinovățită de anumite lucruri pentru că pare să fie foarte complicată, iar discutând cu ei se încearcă găsirea de soluții și asta vine în beneficiul tuturor, al tuturor instituțiilor. Deci, înainte să scriem un raport, după ce am scris un raport, e bine, în uh, una dintre aceste etape, sper ca Parlamentul să se implice și să discute cu noi, pentru că toată lumea ar avea de câștigat. Și încă o dată, aș vrea să subliniez un lucru. Modul în care se implică uh, autoritățile locale și parlamentele naționale, e bine, nu este vorba despre o, o uh, dezbatere uh, filozofică referitor la ce înseamnă subsidiaritatea. Am avut tot felul de astfel de discuții de-a lungul timpului, de-a lungul mandatelor mele. Sigur, se poate întâmpla și așa ceva, dar acum încercăm să aflăm cum putem să ajutăm alte autorități uh, să lucreze mai bine și cum putem să legiferăm noi mai bine la nivel european. Cum putem să îmbunătățim procedurile de care beneficiem deja, în așa fel încât să devenim mai eficienți și să oferim rezultate mai bune cetățenilor noștri. Și de asemenea, în ce zone ar trebui Uniunea Europeană să legifereze mai puțin sau unde ar trebui să găsească noi instrumente pentru a aborda noile provocări. Discutăm toate aceste lucruri și vom continua să facem asta și pe viitor. Am invitat experți pentru a afla și mai bine cum stau lucrurile. De curând am am uh, avut o contribuție foarte importantă din partea președintelui Curții Europene de Justiție, care a venit să discute cu noi cu privire la limitările uh, dreptului european și unde se întâlnește dreptul european cu cel național și toate aceste lucruri ne ajută să facem o treabă mai bună cu rezultate pozitive pentru cetățenii europeni. Nimeni nu vorbește despre îndepărtarea competențelor de la cetățeni, ci este vorba doar despre a lucra într-o manieră mai eficientă și în felul acesta să obținem mai mult sprijin din partea cetățenilor, deci partea din, practic din partea celor pentru care lucrăm. Acesta este modul în care dorim să abordăm lucrurile, pragmatic, concret, cooperând. Și trebuie să spun că sper că până în iulie vom fi capabili să venim cu un text care să ne îmbunătățească maniera de a lucra. În ceea ce privește dreptul uh, companiilor, au existat multe încercări în ultimii 15 ani, aș spune, să îmbunătățim legislația în acest domeniu. De cele mai multe ori nu am reușit. Sper ca de data aceasta să venim cu o propunere care să ajungă la echilibrul potrivit, să se ofere suficientă flexibilitate pe piața internă, fără să genereze o flexibilitate care să fie în defavoarea angajaților sau a altor interese care trebuie protejate. Acesta este echilibrul pe care îl căutăm. Flexibilitate, într-adevăr, dar nu uh, în defavoarea contribuabilului și nu în defavoarea celor care lucrează în companii și care uh, vor avea de suferit dacă compania se mută în altă parte. Toate acestea sunt lucruri pe care trebuie să le mai analizăm. Este aceasta soluția potrivită? Vom vedea. O vom înainta și vom avea o discuție cu dumneavoastră și Consiliul și vom vedea cât de departe putem ajunge. În ceea ce privește CFM-ul, m-ați surprins cu întrebarea referitoare la actele delegate și cele de punere în aplicare. Cred că vom, propunere, vom propune în această privință o abordare caz cu caz, un scenariu de acest gen, dar nu avem intenția, cel puțin așa am observat și voi reveni dacă voi observa că lucrurile merg altfel, nu dorim să schimbăm responsabilitatea și diviziunea responsabilității între diferitele instituții um, în ceea ce privește actele delegate și cele de punere în aplicare. Dar voi verifica și dacă este nevoie revin la dumneavoastră. În ceea ce privește avertizorii de integritate. Dacă această directivă ar fi să fie adoptată în forma actuală de către toate statele membre, atunci uh, legislația din Luxemburg, în acest caz, nu ar mai oferi o cale de ieșire pentru, să spunem, cei care sesizează o anumită evaziune fiscală. Deci, un astfel de avertizor nu ar mai fi protejat conform dreptului Uniunii Europene, persoana respectivă ar fi tratată ca avertizor de integritate și ar beneficia de uh, protecție. Sper că ceea ce am spus clarifică lucrurile, însă ținând cont de natura întrebării și ținând cont de expertiza dumneavoastră bogată în acest domeniu, haideți să ne folosim de timpul pe care îl mai avem la dispoziție pentru a clarifica toate aceste aspecte. Pentru că eu vreau să fiu complet sigur de ceea ce spun și de ceea ce se întâmplă și cred că ar fi bine să mai discutăm despre aceste lucruri pentru a clarifica 100% toate neînțelegerile. În ceea ce privește procedurile interne, aceasta va fi întotdeauna o chestiune dificilă. Să spui uh, mai întâi uh, la nivel intern, apoi autoritățile publice, apoi dacă nu reușești, uh, mergi mai departe la uh, public, ajungând la acesta prin intermediul mass media. Sigur, acesta în principiu este o structură bună, însă vă garantez că dacă un avertizor de integritate se gândește că dacă mergem mai întâi la autoritatea internă și ei vor ascunde dovada, sau dacă un integritor se gândește la aceasta și decide pe cont propriu să nu facă acest lucru și să meargă direct către autoritatea publică sau să o omită și pe aceasta pentru că nu are încredere în ea și să facă publică informația, cred că directiva oferă suficientă flexibilitate pentru avertizor astfel încât să poată să se folosească de argumente și să spună că dacă ar fi făcut acest lucru pe cale directă, proba ar fi fost uh, ascunsă. În același timp, Sper că sunteți de acord cu mine că trebuie să creăm un sistem care să evite apelul frivol la avertizori, imediat să se ajungă la acuzații în mass media. Cineva să facă un anumit lucru, la nivel intern să există o anumită procedură și, bun, să există întrebări referitoare la acest lucru. De ce nu s-a utilizat procedura respectivă? Și să fie folosite argumente. Vă garantez însă că exemplele prezentate de dumneavoastră indică cam același lucru și anume că ar trebui să existe o marjă de manevră pentru avertizor ca să spună, da, eu sunt convins că dacă apelez la procedura internă, dovada, proba va fi ascunsă sau va fi mușamalizată, va dispărea. De aceea este bine să am posibilitatea să ajung cu informația în public, direct. Ar trebui să existe însă această marjă de manevră. Nu poate să existe o egalitate completă între cele trei căi posibile. Nu trebuie să existe o oarecare ierarhie din punctul nostru de vedere pentru a clarifica mai bine acest proces. Dar, încă o dată, sunt lucruri pe care merită să le mai analizăm în dezbaterea noastră. Și avem o ocazie unică să încheiem acest dosar înainte de încheierea mandatului nostru și cred că ar trebui să facem acest lucru. Ultima întrebare, domnule președinte, cu privire la jurnaliști și de ce este de interes pentru ei acest dosar. Ei bine, jurnaliștii sunt și ei angajați, în primul rând și dacă au un motiv să avertizeze cu ceva ce se întâmplă în organizația lor, sigur că și ei trebuie să aibă această ocazie. Dar dumneavoastră v-ați referit la relația cu avertizorii de integritate. Ei bine, dacă este să ne, ne gândim la LuxLeaks sau la Panama Papers, Dieselgate, Cambridge Analytica, toate acestea uh, în toate aceste cazuri vorbim despre persoane curajoase care s-au adresat jurnaliștilor. Dacă eu sunt un jurnalist și doresc să am o relație cu ceva să discut cu cineva, și am anumite principii morale. Îmi spun, persoana respectivă își asumă atâtea riscuri, ar trebui să fac asta? Dacă aș ști că persoana respectivă beneficiază de protecție, mi-aș putea face și treaba mai bine ca jurnalist, pentru că n-aș mai avea atât de multe dubii în a face publică informația respectivă, știind că persoana va fi protejată de autorități, de lege. Și asta poate face diferența și pentru jurnaliști, pentru că cunosc cazuri în care jurnaliștii au publicat o poveste după care au fost distruși de faptul că persoana respectivă care îi ajutase să publice articolul respectiv a fost dată afară, a fost concediată, a avut de suferit uh, în plan profesional sau personal. Și sigur că atunci și jurnaliștii se autocenzurează până la un anumit nivel, dar dacă ar ști că persoanele respective sunt protejate, s-ar simți mai libere să vină cu informația uh, și să o facă publică. Cam acestea ar fi argumentele mele. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Timmermans, pentru faptul că ați fost alături de noi astăzi și ați răspuns la toate întrebările noastre. Ați avut dreptate să scurtați discursul inițial, pentru că, într-adevăr, timpul ne presează și sperăm să vă vedem cel târziu la audierea doamnei Hautala. Vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi.

Uite-o și colleagues, I uh, Dragi colegi, we continue with our agenda. Vă propun să ne continuăm cu ordinea de zi, punctul 4. Of the results of the EAV. Prezentarea studiului EAVA, o abordare comună în ceea ce privește regulile de răspundere și asigurare pentru vehicule autonome și conectate. Da, ah, e. I, I think I have to speak Luxembourgish to get people. Cred că trebuie să vorbesc luxemburgheză ca să vă dau afară din sală mai repede. You can imagine that I'm very happy that we have finally Vă puteți închipui că mă bucur că în sfârșit avem rezultatele acestui studiu efectuat de IPRS Aștept deci această prezentare legătură cu evaluarea legată de plus valoarea europeană. Study and I think we... Doamna Tatiana Evas ne va prezenta acest studiu. Vom începe imediat pentru a avea timp și pentru comentarii după prezentare. Deci, dragă Tatiana, îți dau cuvântul. Mulțumesc! Um pare rău că nu funcționează telecomanda, cu mâna o să fac semn. E cam greu să iei cuvântul după Timmermans. Înțeleg că nu e o prezentare care să suscite atâta uh, curiozitate. Să vă mulțumesc pentru prezentare. Eu cred că Această săptămână e deosebită și prezentarea raportului vine la timp, deoarece săptămâna aceasta Comisia va prezenta strategia cu privire la inteligența artificială. Deci cred că e bine să avem posibilitatea de a prezenta acum acest raport în legătură cu plusvaloarea autonomă a reglementării regulilor de răspundere și asigurare pentru vehicule conectate și autonome. Comisia dumneavoastră e printre cele mai vizate de dezbaterea în curs. Stat și o rezoluție în legătură cu robotica și inteligența artificială, sub conducerea doamnei Delvo, consultări publice. Și aș vrea să vă atrag atenția pentru a vă comunica principalele concluzii din studiu. Pe scurt, aș spune că UE ar trebui să treacă la acțiuni urgente în ceea ce privește răspunderea. Și cred că și comisia dumneavoastră are aceeași poziție. Vom trece în revistă acest studiu pentru a vă explica de ce am ajuns la această concluzie și o voi face în patru etape. În primul rând, voi prezenta contextul de politici generale, de ce credem că e nevoie de acțiuni europene. Vom vedea care e actuala reglementare, vom încerca să identificăm principalele lacune din această existență, neajunsuri, după care vom explica eventuale sugestii pentru acțiuni eventuale ale Uniunii Europene și în concluzie voi oferi câteva estimări în legătură cu plus valoarea europeană de a acționa la nivel european în acest domeniu. Iată cum am ajuns noi uh, la această evaluare, care este rolul acesteia în uh, activitatea Comisiei și a Parlamentului în general și acum mă voi concentra asupra motivelor pentru care trebuie să acționăm. Există trei chestiuni. În primul rând, e vorba de un potențial economic enorm pentru industria europeană și pentru societate în general. Și în raport uh, arătăm care sunt elementele de plus valoare. După cum știm cu toții, industria auto e un mare angajator european, printre altele, și e un sector foarte competitiv și să vă dau câteva indicații ca să vedeți care mărimea acestei industrii. În momentul de față, 2,7 milioane de oameni lucrează în domeniu, deci de 9 ori populația Estoniei, de pildă. În ceea ce asta este amploarea acestui sector economic. Acum, în ceea ce privește estimările, acestea sugerează că până în 2050 vorbim de 17 trilioane euro. E contribuția industriei auto la economia europeană. Deci un potențial enorm de creștere economică și ca legiuitor public, Uniunea Europeană nu trebuie să treacă cu vederea asta și ar trebui să înlesnească deplinirea acestui potențial. După ce subliniem acest potențial economic, spunem de asemenea că există și îngrijorări publice în ce privește subiectul. Mai multe studii încearcă să estimeze dacă publicul e gata sau nu pentru a permite vehicule autonome. În consultările publice făcute de Parlamentul European de anul trecut s-a văzut clar că 87% din cei întrebați Cred că trebuie luate acțiuni de reglementare comunitară în ceea ce privește aceste automobile. Deci era practic principala îngrijorare a consumatorilor în ceea ce privește robotica și inteligența artificială. Și 74% din cei intervevați au spus că problemele de răspundere sunt printre cele mai importante. Dacă să punem totul la oaltă, vedem că e un domeniu în care trebuie luată acțiune. Și în al treilea rând, de ce trebuie acțiuni europene? Deoarece um, există lacune juridice în actuala legislație de domeniu. Și acum vom ajunge la actualul regulament, să-l analizăm mai în detaliu. Am început spunându-vă că trebuie acționat urgent, deci imediat. Și asta am spus-o pe baza două lucruri. Ne aflăm, practic, că uh, momentul în care se va face un salt calitativ. Nu e vorba aici de îmbunătățirea produselor, ci de faptul că va apărea o nouă categorie de produse, deci un vehicul care va fi complet diferit de cele tradiționale și unii experți com- compară ce se va întâmpla acum cu trecerea de la căruță la automobil din trecut. Deci cam asta e magnitudinea schimbării. Deci actualul sistem uh, nu ține cont de risc. putem avea probleme legate de nefuncționare covered by Product Liability Directive motorului. Deci dacă se întâmplă asta, producătorul e răspunde, răspunzător sau riscul poate veni deci din partea acțiunilor uh, șoferului. După cum s-a menționat, automobilele fără șofer sunt niște computere foarte puternice, de fapt care ne ajută să ne deplasăm din punctul A în B. Deci problema de hardware nu e doar singura problemă. Deci avem aici și directiva cu privire la răspunderea produselor. Deci trebuie să vedem dacă prin această directivă putem aborda toate complexitățile care vor veni din urma folosirii acestui proces, acest de complic. Deci, ce acțiunile șoferului? persoana aflată în, uh, în automobilul autonom, care de fapt nu e un șofer în sensul tradițional al cuvântului. Deci aici intră în joc regulile naționale de trafic și directiva cu privire la asigurarea motoarelor. sau vehicule motorizate. Acum, să vedem care sunt actualele lipsuri din legislația curentă. Voi sublinia doar câteva din acestea. Avem două probleme. Una ține de faptul că actuala legislație are anumite lacune Și în al doilea rând avem și noi riscuri care sunt acoperite doar parțial de legislația actuală. Deci asta e problema. Actualele Uh, viduri vor fi accentuate și noile riscuri nu sunt uh, acoperite. De ce credem că nu e suficientă directiva cu privire la uh, răspunderea mm, pentru produse? E un act juridic pentru care a fost nevoie de foarte mulți ani și, în general, părțile implicate cred că această directivă oferă un anumit echilibru și protecție consumatorilor și producătorilor. Însă, cu cât un produs e mai complex, cu atât această directivă PLD e mai puțin uh, adecvată. O limitare a acestei directive vine din faptul că e o directivă care acoperă un um, spectru foarte larg de produse, de la creioane la nu știu ce. Și principalul concept din, din, din uh, această directivă e principiul defecțiunilor. Deci doar produsele defectoase, odată ce au ieșit din fabrică, sunt cele care pot declanșa răspunderea producătorului. Deci ăsta e principiul pe care se bazează directiva. Deci pentru a dovedi răspunderea unui producător, utilizatorul, consumatorul va trebui să arate că produsul uh, era defectuos în momentul în care vehiculul de pildă a ieșit de pe linia de producție. Și așa cum s-a spus, vehiculele autonome sunt un produs foarte complex, cu software, cu hardware, cu conectivitate, cu tot felul de alte elemente care intră în joc. Deci e foarte greu pentru consumator, dar și pentru instanțe când se vor uh, confrunta cu astfel de caze să uh, stabilească, practic, acest principiu al defecțiunii. În același timp, producătorii au o marjă foarte mare în ceea ce privește apărarea și cum ar fi apărarea în ceea ce privește riscul de dezvoltare. În cazul vehiculelor autonome, ar putea să le ofere o portiță de scăpare pentru a nu se declanșa această răspundere pentru producători, dacă directiva nu e modificată și rămâne așa cum e. Deci, în stânga, deci avem actualele viduri juridice și credem că odată cu apariția și folosirea vehiculelor autonome, toate acestea se vor accentua și acum a doua grupă de riscuri, noile riscuri, chestiuni care nu sunt acoperite doar parțial, de legislație specifică <clears throat> în ceea ce privește automobilele cu motor, cum ar fi problema nefuncționării softului. Ce se întâmplă dacă nu e o problemă de hardware, ci de soft și mașina cauzează un accident sau dacă accidentul e cauzat de faptul că rețeaua nu funcționează sau dacă accidentul e cauzat de pildă de anumite opțiuni de programare deci când programator, de exemplu, trebuie să aleagă opțiuni de, pentru, prin care mașina să acționeze sau ce facem cu cibercriminalitatea, de pildă, sau cu un atac al unor hacker, de pildă. Există deci acum diferite elemente, să acestea sunt fragmentare. Dacă ești judecător sau consumator și ai anumite probleme de soluționat, nesiguranța e foarte mare din cauza acestor noi riscuri și a vidurilor existente. Și asta duce la ce vedeți în dreapta, deci toate problemele ce duc la faptul că astfel consumatorii vor fi dezavantajați. Resources, distributions. Deci vor exista multe zone nesigure, interpretări diferite ale regulilor în funcție de jurisdicții. Și asta, bineînțeles, va duce și la mai multe litigii, costuri deci, suplimentare pentru jurisdicțiile naționale. Acum, dacă e să vedem care e poziția instituțiilor europene în momentul de față, există un nou grup de lucru la Comisie pe baza revizuirii pozițiilor actuale și a strategiei cu privire la inteligența artificială, putem spune că Parlamentul, cel puțin dacă ne uităm la rezoluția de anul trecut, cere uh, o atitudine mai activă, în timp ce Comisia e mult mai reținută și spune hai să vedem ce se întâmplă. De ce se întâmplă? ar putea fi o abordare foarte periculoasă din punctul meu de vedere. Deoarece <laughs> probabil că folosirea și utilizarea în masă a acestor automobile se va face mult mai rapid decât s-a prevăzut. Deci legislația ar putea veni mult prea târziu, ne-am pierde avantajul competitiv, deci statele membre vor fi nevoite să adopte noi legi și practic vom pierde orice plus valoare europeană pe care am putea o genera dacă am acționa acum, rapid. Și acum voi trece la următoarea etapă. Aș vrea să rezum ce am spus înainte, pe scurt. Deci dacă UE e să treacă la fapte, ar trebui să se uite la trei lucruri. În primul rând, cum să facem față implementării actuale, deci cum să ținem cont de noile riscuri și de asemenea trebuie să discutăm modul în care anumite reguli procedurale practice s-ar putea să fie necesare pentru a stabili răspunderea în, aceast, în acest nou mediu. Deci, de exemplu, să fie uh, obligatorie o registrare a tuturor evenimentelor la bordul automobilului respectiv. În această evaluare am încercat să vedem uh, mai multe opțiuni de politici. Aici avem, bineînțeles, un ideal, însă cine știe, poate că se va ajunge la o combinație de constelații diferite. Noi am încercat să estimăm impactul uh, fiecarei soluții posibile. Deci, o soluție ar fi să lăsăm lucrurile ca atare, de status quo, a doua, să reformăm directiva cu privire la răspunderea mm, în cazul produselor, pentru că aceasta să uh, acopere și produse mai complexe, cum ar fi aceste automobile fără autonome. Am încercat de asemenea, credem de asemenea că ar trebui să se reformeze uh, regulile naționale de răspundere în trafic. sau și legislația cu privire la asigurări un lucru, noile reguli și asigurarea obligatorie care să vizeze în mod specific automobilele autonome. Deci, ținând cont de neajunsurile actuale și cele patru opțiuni, am încercat să estimăm care ar fi plus valoarea europeană pentru fiecare opțiune. Firește că am putut face estimări cantitative. Pentru asta am făcut o analiză cost-beneficii a unei folosiri mai timpurii a acestor vehicule și de asemenea încercăm să vedem care ar fi beneficiul dacă am adoptat legi care să înlesnească apariția pe piața acestor automobile și după aceea am folosit criterii calitative. Cum să evaluez valoarea europeană în termeni non-cantitativ. Pentru asta am elaborat șapte criterii. Le puteți vedea aceste criterii pe acest slide. Siguranța juridică, povara litigiilor, impactul asupra inovării. Deci am încercat să estimăm aceste șapte criterii și pe următorul slide puteți vedea rezultatele Acestea sunt rezultatele acestei evaluări comparative. După cum vedeți, în faza inițială nu avem toate datele, sunt doar niște estim- estimări al eventualului impact a utilizării acestor automobile. Puteți vedea că opțiunea 4 e practic preferabilă, deoarece status quo e situația cea mai dezavantajoasă opțiunea 2 și 3 ar îmbunătăți lucrurile, însă nu ar soluționa pe deplin uh, problemele restante. Și dacă e să ne uităm la slide-ul anterior, Aici am încercat să rezum sursele de plus valoare. Deci termen cantitativ ar fi vorba de 148 de miliarde de euro. Bani generați în urma unor acțiuni întreprinse la nivel european. Pentru a oferi mai multă siguranță producătorilor și pentru a crește încrederea consumatorilor în aceste noi tehnologii și, cum spuneam, și avem și alte beneficii care nu pot fi cantific, calculate, practic, în dreapta. Ca să conchid, am încercat să prezint totul în termeni cantitativ, să văd de unde s-ar reduce banii, care ar fi beneficiile. Îmi cer scuze că literele sunt cam mici. Vorbeam de o valoare economică de aproximativ 148 de miliarde, însă e mai important e plus valoarea necantitativă. Aici avem o mai bună protecție a consumatorilor, o sporire a încrederii publicului în noile tehnologii. Coordination among different... O mai bună coordonare între diferitele state membre. Licensing and operation of autonomous vehicles, which also could help to reduce fragmentation and... Sau uh, reducerea poverii cauzate de litigii, să reduce de asemenea costurile de tranzacții. Însă, dacă veți detalii, puteți consulta raportul. Și ultima mea propoziție ar fi următoarea. Dacă nu se întreprinde acțiuni la nivel european, tot acest potențial de plus valoare europeană va fi pierdut. Deoarece vor exista costuri după aceea pentru a soluționa problema fragmentării. Vedem deja că unele state membre deja iau măsuri și nu doar în UE, ci și la nivel internațional. Diferite instituții și țări au trecut deci deja la acțiuni. Deci UE își va pierde avantajul competitiv dacă nu reacționează suficient de rapid. Iată aici detaliile acestui studiu. Oricum, eu țin să mulțumesc întregii echipe de experți care au contribuit la studiu. Studiul se bazează pe trei studii, o analiză economică făcută de Grand Europe, o analiză juridică făcută de Universitatea de la Utrecht și dacă aveți întrebări, sunt la dispoziția dumneavoastră. E un subiect foarte complex, însă și foarte interesant. Thank you, thank you Tatiana for this uh, presentation. It's good that, that you mention uh, that uh, there Mulțumesc, e bine că ați uh, menționat faptul că raportul se bazează pe trei studii elaborate de uh, profesor doctor, unul în legătură cu analiza legală și una în legătură cu partea economică. Ar fi interesant să-i auzim uh, și pe dumnealor. Prima mea întrebare ar fi fost ce ar fi preferat uh, ei ca opțiune politică? Care ar fi fost preferința lor? Și nu, nu vreau să-mi dați răspunsul. Dragi colegi, vreau să vă întreb dacă aveți uh, întrebări sau comentarii. Dacă nu, voi adresa eu, voi face un comentariu, pentru că momentul este oportun, în momentul în care se acest studiu. Nu știu dacă dacă poziția tradiționalistă care spune că uh, regulile existente sunt uh, adecvate pentru noua situație, sunt, mai sunt potrivite. Există o coordonare uh, destul de mică între jurisdicții și cred că acest lucru poate uh, îngreuna situația când e vorba despre permiterea testării mașinilor. Ar fi uh, interesant să știm, uh, este, este o, o întrebare de pus și dacă ne dorim sau nu vehicule autonome pe străzi, dar uh, trebuie să vedem și dacă există certitudine juridică în cazul în care vom decide să le avem. Oricum nu este ușor. Dacă schimbăm regulile privind răspunderea pentru produse nu le vom putea schimba doar pentru autovehicule. Și totuși acesta este un sector foarte specific și va trebui să analizăm argumentele pro și contra, însă avem nevoie de reguli uh, dar să ne gândim că vom avea reguli noi la nivel european uh, înseamnă să fim foarte optimiști. Nu știu dacă puteți răspunde dumneavoastră la întrebările mele. Din câte înțeleg directiva privind um, directiva privind asigurarea vehiculor motorizate și cea privind răspunderea civilă în trafic, um, nu știu dacă prevăd faptul că există necesitatea unui șofer sau uh, dacă persoana care este deținătorul în unui autovehicul independent, autonom, uh, poate să obțină asigurare pentru uh, situația în care comandă unui vehicul să meargă către o anumită adresă. Și cine trebuie să fie responsabil pentru uh, upgradarea acestor vehicule? toată lumea are uh, telefon inteligent. Uh, eu una primesc uh, întotdeauna avertizări că trebuie să fac upgradarea telefonului. Eu apus, apus la butonul spunând mai târziu, mai târziu, după care uit, dar atunci când e vorba despre prevenirea unor pericole, atunci situația poate deveni riscantă. Producătorul este cel care este responsabil cu upgrade-ul sau sau șoferul sau mai degrabă deținătorul uh, vehiculului ar trebui să fie responsabil pentru upgradarea acestuia. A cui va fi răspunderea pentru upgradare? Nu știu care ar putea fi un răspuns bun. Și în cazul unei erori de rețea, când are loc un accident în care e implicat vehiculul meu autonom, eu pot să uh, folosesc o cale de atac împotriva operatorului de rețea când e vorba de o problemă de rețea și nu una de piese sau de soft, de software. Mă opresc aici și sper că îmi puteți da câteva răspunsuri. Mulțumesc foarte mult pentru uh, aceste întrebări care sunt chiar miezul dezbaterii care uh, se poate lansa pe baza acestor trei um, studii am tras concluzia că trebuie să facem o reformă pentru că atunci când ajungem la chestiuni minore, totul devine foarte complicat pentru că e vorba de multe uh, legislații uh, interconectate. În multe jurisdicții, șoferul nu este protejat. În general, uh, um, regulile de răspundere în trafic ar trebui să fie schimbate la nivel național în auto, operatorul unui vehicul autonom poate fi orice participant la trafic. Există două presupuneri obișnuite, că riscul este generat de acțiunile șoferului, însă situația în cazul unui vehicul autonom se schimbă. Uh, și nu există jurisdicție necesară care să acopere aceste situații. Noi am uh, analizat uh, jurisdicții din trei tradiții diferite, bazate pe risc, uh, bazate pe vină și uh, pe bază mixtă. Nu există deloc armonizare. Deci nu putem încă să răspundem la această întrebare prin dreptul european. Problema încă rezidă la statele membre. Cum să dovedim uh, defecțiunea unui vehicul? E foarte dificil și uh, foarte scump. Uh, pentru consumatorul, utilizatorul obișnuit, este uh, foarte aproape imposibil uh, să, să lanseze într-un astfel de uh, litigiu. Tot producătorii sunt cei uh, care uh, au ultimul cuvânt, ei pot spune că produsul era unul în curs de dezvoltare. Problema nu va fi rezolvată dacă nu luăm măsuri și de aceea în raport concluzia analiz, raportului de analiză juridică este că ar fi complicat să reparăm tot ce este stricat, în, tot ce este inadecvat în legislația existentă. Că ar fi încă și mai dificil să modificăm uh, regulile naționale de privitoare la răspunderea în trafic, deci ar fi încă și mai dificil uh, să facem modificări la legislația existență decât să ne gândim la legi europene noi. Problema upgrade-urilor uh, ține de riscurile noi pe care le discutăm în capitolul dedicat acestui subiect. Este încă o dată o zonă gri care depinde de interpretarea instanței, uh, desigur lasă loc de multe litigii, s-ar putea considera uh, neglijență dacă nu faci actualizarea atunci când ți s-a spus de 10 ori să o faci, dar producătorul ar trebui să notifice ca să ți se amintească des, de să existe uh, mai multe uh, asigurări că totuși upgradarea se face și dacă nu se face, să există consecințe. Dacă e vorba de o actualizare de software, nu este clar dacă software-ul este sau nu un produs. Dacă software-ul este, intră sub incidența directivei privind răspunderea pentru produse. Deci dacă softul este considerat un produs în uh, înțelesul din directivă, atunci cine e răspunzător? Producătorul software-ului sau producătorul întregului vehicul? Împotriva cui uh, începem un proces, un litigiu? Dacă, software, dacă producătorul software-ului nu uh, furnizează actualizarea la momentul potrivit, atunci ar putea fi imputat producătorului software-ului un eventual accident. Oricum, situația creează multe, nu, uh, multă incertitudine și o putea duce la multe litigii. Comisia până acum a fost de părere că uh, legislația actuală poate rezolva problemele. Uh, da, le-ar putea, ar, le-ar putea rezolva, dar la ce, cu ce preț ne întrebăm? Problema uh, unei erori de rețea depinde dacă conectivitatea face sau nu parte de, din produsul vândut de producător. Atunci uh, poți să declanșeze un litigiu împotriva producătorului. Însă, dacă conectivitatea este furnizată de un terț, atunci uh, nu s-a aplicat direct uh, pro, directiva privind răspunderea pentru produse. Sunt multe aspecte care s-ar rezolva cu dificultate cu legislația actuală. Am avea nevoie de jurisprudență nouă la nivel european și național și, desigur, um, litigiile la nivel național, prin sisteme diferite, pot genera rezultate diferite. Cred că s-ar putea crea o confuzie generală, în opinia mea. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, concluzia dumneavoastră a fost foarte clară. Nu știu dacă totul lumea este de acord, dar poziția dumneavoastră a fost cât se poate de clară. Mai sunt și alți uh, colegi care doresc să intervină? Dacă nu, vreau să vă mulțumesc pentru uh, prezentare. Avem uh, documentul, putem, documentele le putem uh, studia în detaliu. Vă mulțumesc foarte mult, le mulțumim experților și IPRS-ului și am ajuns astfel la sfârșitul sesiunii noastre de după amiază Ne revedem mâine Urmează reuniunea coordonatorilor. Mulțumesc!